Goede, goedemiddag iedereen. Uh, de Comisie Begrotingscommissie. Bună ziua tuturor, bine ați revenit. Ne-au răspund venit atât eurodeputaților din uh, Comisia de Control Bugetar, cât și din Comisia de Bugete care au venit în vizită la noi. Avem o oră la dispoziție pentru a discuta un document extrem de important care devine din ce în ce mai complicat avem doi raportori, doamna Gressler și domnul Revelini, Rivelini, mă scuzați. Și avem aproape 500 de amendamente, deci foarte multă muncă pentru raportori. Eu voi fi președinte al acestei adunări ca vicepreședinte al comisiei noastre pentru că, după cum știți, domnul de Magistris a fost ales primar al orașului Napoli și are multă de făcut acolo. Și colegul Calfin este prezent din partea Comisiei pentru Bugete. Și vă propun ca mai întâi să le dăm cuvântul celor doi raportori și apoi așteptăm observațiile colegilor după care trecem la domnul Paradi din partea comisiei, care cu siguranță se va bucura să reacționeze. Cine ar dori să intervină primul dintre cei doi raportori? Domnul Rivelini. Domnul Rivelini. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc, bineînțeles, despre regulamentul financiar. Și ar trebui să spun foarte clar de la bun început că s-au depus încă 261 de amendamente peste cele 220 și ceva câte erau înainte, care au fost înaintate la raportul pe care l-am prezentat. După cum am spus, într-adevăr este extrem de mult de muncă pe un subiect foarte, foarte complex și amendamentele acoperă diverse aspecte ideea fiind să îmbunătățim regulamentul financiar existent. Acum, printre îmbunătățiri putem uh, menționa cadrul multianual și temel juridic pentru acesta. Pe viitor, acesta va fi sub forma unui regulament. De asemenea, s-a încorporat și acordul interinstituțional în ceea ce privește buget și uh, gestionare financiară sănătoasă. Este și introducerea e-guvernării, o extindere a principiului anului succesiv, cu alte cuvinte, sumele care corespund angajamentelor bugetare într-un an anume se referă doar la anul ulterior, deci nu și la sumele necheltuite. Apoi se creează și o margine globală pentru cadrul uh, financiar multianual. Se creează și un sistem antifraudă care salvgardează evaluarea costurilor și a beneficiilor de la amendamentele 265 încolo, simplificarea accesului la date și crearea unei structuri foarte clare care include și costurile cu personalul, amendamentul 300. Apoi, am clarificat de asemenea gestiunea împărțită și responsabilitatea statelor membre și, în special, necesitatea ca statele membre să acționeze astfel încât să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene cu controle ex ante și ex post. Desigur, există ar putea apăra multe alte îmbunătățiri, totuși suntem destul de siguri că lunile care urmează nu vor fi foarte ușoare și uh, va trebui să avem o discuție pendelată cu Consiliul, în special legat de articolul 56 în ceea ce privește sistemele de acreditare și distribuirea uh, primelor și a pensiilor. Înainte să închei uh, discursul meu și să-i dau uh, cuvântul colegei mele, doamna Gresler, aș dori să clarific un pic Uh, să continui cu o clarificare și o propunere. Mai întâi clarificarea. Am observat că mulți colegi au adus amendamente articolului 29 care încearcă să elimine conceptul riscului de eroare. Aș dori să atrag atenția colegilor asupra acestui lucru. Noi, ca raportori, am încercat să îmbunătățim propunerea Comisiei care a identificat uh, acest uh, concept de risc tolerabil de eroare în mod exclusiv pentru a decide nivelul unde se decide dacă uh, aceste fonduri trebuie să fie controlate ex post. Dar propunerea noastră, pe baza unei sugestii din partea Curții Europene de Conturi, introduce un nou concept de risc tolerabil de eroare care este, se împarte nu doar per stat membru, ci și per fond. Și aș dori de asemenea să vă solicit să vă gândiți la faptul că introducerea unui asemenea instrument nu ar modifica pragul de 2% din metoda, în metodologia de lucru a curții de conturi. Deci dacă introducem acest risc tolerat de eroare, Parlamentul și Consiliul spun că orice exces, exces ar fi acceptabil, dar înainte am dat descărcare de gestiune Comisiei pentru sectoare care avea o rată de eroare mai mare de 5%, așa zisa zonă rusească. Și dacă acest amendament se adoptă, se poate întâmpla așa ceva și pe viitor. Și, de asemenea, am citit și un, textul unui amendament oral care ar putea să ne ajute să rezolvăm uh, problema descărcării de gestiune pentru alte instituții. Și eu am fost raportor și eu am uh, făcut acest lucru și aș dori să vă împărtășesc uh, două experiențe pe care le-am avut în calitatea mea de raportor. Ideea mea fiind că trebuie să găsim o, o soluție durabilă pentru problemă. Cred că secretariatul v-a pus deja la dispoziție textul și o să vi-l citesc. Articolul 156. Calendarul procedurii de descărcare. Avem Consiliul care acționează printr-o majoritate calificată. În anul, la, înainte de 15 aprilie din anul N plus 2 va acorda o uh, descărcare de gestiune pentru uh, anul N către, către Comisia Europeană și celelalte instituții uh, europene în conformitate cu articolul 12 și celelalte uh, instituții menționate în articolul 96. Pentru alte organisme responsabile cu implementarea fondurilor, descărcarea este prevăzută în uh, legislația europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul acum colegei mele. Da, mulțumesc. Vedeți că este o temă pe care toată lumea o consideră importantă, însă de care nu dorește să se ocupe nimeni de aceea. Uh, Mulțumesc acelor colegi care au fost dispuși să asculte și această dezbatere de astăzi. Am introdus și noi documente, în primul rând un document de lucru unde răspundem la criticile aduse de comisie. Pe de altă parte, un document din partea secretariatului, căruia îi mulțumim, în care documentul ne arată ce amendamente au fost introduse pe ce articol al regulamentului financiar. Noi ne-am permis uh, să vă distribuim o astfel de schiță colorată și astăzi permiteți-mi să discut despre această uh, schiță pe care o prezint. Asta este în momentul de față situația în uh, cadrul programului cadru de cercetare. Asta este situația obișnuită. Acest tabel a fost elaborat pe baza unui studiu efectuat de Deloitte care uh, vizează participarea la fondurile din uh, programul cadru de cercetare. Un studiu realizat acum 2 ani, din care am extras acest uh, tabel care arată foarte plastic problema birocratizării. Sus de tot avem contractele, apoi regulamentul financiar și normele de aplicare normele de aplicare sunt așa numitele acte delegate. Aici permiteți-mi să vă atrag atenția asupra acestui malder de documente. Acestea reprezintă actele delegate pentru regulamentul financiar. E vorba de 278 de articole din care am extras un număr de 20 vraful din dreapta, cel mai greu, revine în continuare în sarcina comisiei, iar am extras prevederi esențiale pe care le-am inclus în regulamentul financiar pentru a evita tocmai această schiță a birocratizării, care este status quo actual, și anume este vorba în principal de prevederi care se suprapun. Pentru că acolo unde regulamentul financiar nu prevede uh, Uh, reglementări precise, nivelele administrative își elaborează propriile norme de aplicare care uneori sunt contradictorii. Avem regulile de participare la nivel UE, apoi cad, programul cadru de cercetare. Există două norme de participare pentru UE și pentru Euratom și dacă mergem în josul piramidei, vedeți că schița se colorează, unde este vorba de diferitele programe specializate din uh, programul cadru de cercetare, Marie Curie și așa mai departe. Și aceste programe specializate de cercetare au iarăși reguli separate de participare. Și apoi, odată ce contractul a fost negociat, mai există un fel de înțelegeri uh, aferente granturilor. Aș, pentru fiecare program specializat. Pe urmă mai există programe de lucru în cadrul acestor programe specializate din programul 4 de cercetare și jos de tot mai sunt și liniile directoare. 20 de linii directoare pentru șase direcții generale ale Comisiei care administrează fonduri pentru cercetare. Aceste linii directoare le ridic în mână tocmai corespund uh, acestui set de hârtii pe care tocmai vi le-am prezentat și de aceea și aici am decis să preluăm din normele de implementare direct în regulamentul financiar 20 de prevederi esențiale, precum contribuții în natură, granturi, corecții financiare. Așadar, toate acele chestiuni pe care le considerăm esențiale și care trebuie să despună de o reglementare generală valabilă pentru toate programele pentru a putea să eliminăm sau să reducem această piramidă. De fapt, îmi pare rău să spun că în momentul de față foarte multe din aceste prevederi se contrazic. Ai nevoie de foarte mult personal pentru a face consultările necesare. Și acest lucru încercăm să-l evităm pe viitor. De exemplu, cum anume vor fi transpuse în sume forfetare costurile unitare de personal. Toate aceste aspecte am încercat să le clarificăm după consultări cu asociații, cu beneficiarii. Așadar, am încercat să facem aceste clarificări în consultări cu toți cei implicați și cu Comisia, pentru că armonizarea reglementărilor înseamnă să reducem această piramidă pentru a ajunge în final la rezultate mai bune, reducând marja de interpretare. Și noi uh, ne mirăm acum pentru că Comisia Europeană privește această armonizare ca o birocratizare suplimentară. De aceea v-am rugat să ne susțineți în acest demers. Suntem încrezători că vom reuși să convingem și Comisia Europeană că nu există o alternativă viabilă la acest demers, că nu încercăm să limităm uh, competențele Comisiei, dar încercăm să reducem marja de interpretare pentru anumite prevederi esențiale, astfel încât să creăm niște proceduri unitare. Împreună cu secretariatul parcurgem aceste amendamente. Mulțumesc încă o dată membrilor secretariatului pentru că încercăm să găsim o cale de a oferi și compromisuri. Dacă ne uităm la uh, diversele amendamente grupate pe diferite articole ale regulamentului financiar constatăm că o mare majoritate se referă la articolul 56 unde este vorba de gestiunea comună. Noi de aceea încercăm să oferim un compromis care să poată fi susținut de o majoritate. Că nu are sens să preluăm amendamente din toate părțile care în final să nu funcționeze. Trebuie să găsim o formulare cu care să ne putem prezenta și în fața Consiliului. Anumite temeri ale colegilor în ceea ce privește acreditarea de către statele membre vor fi preluate. Am fost uh, întrebați pe bună dreptate a câta variantă este acum articolul 56. Am pierdut însă uh, numărătoarea, însă asta este calea pe care trebuie să o urmăm. Și v-aș ruga de asemenea să respingeți lobby-ul din partea Comisiei și vreau să vă atrag atenția că avem nevoie și de o poziție de negociere pentru Consiliu și Consiliul să nu mă mai asculte acum, pentru că avem de-a face acolo cu oameni care știu ce vor și știu și ce nu vor și dacă vrem ca cu declarațiile naționale să realizăm ceva, dacă în ceea ce privește descărcarea de gestiune pe care a prezentat-o colegul nostru, trebuie să venim cu o variantă de negociere unde să ne putem impune interesele. Pentru mine foarte important este să elimin acest argument al birocratizării care uh, este o critică din partea Comisiei și să îl resping în totalitate pentru că am vorbit cu beneficiarii, am analizat uh, cu atenție timp uh, de ani de la rând acest proces. Joi am transmis o scrisoare colegilor unde am subliniat încă o dată necesitatea armonizării prevederilor. Astăzi am elaborat acest nou document de lucru unde încercăm să respingem argumentele Comisiei uh, care spun că noi venim cu o birocratizare suplimentară. În orice caz, îmi doresc să avem o poziția Parlamentului care să respecte noile competențe ale Parlamentului și să pună în aplicare și tratatul de la Lisabona. Eu vreau să fie și pentru voi clar că tot ceea ce nu obținem acum nu vom obține în următorii 20 de ani. Tot ceea ce nu realizăm acum vom, vom fi pierdut pentru mulți ani ce vor urma. Mulțumesc. Doamnă raportor, e adevărat. Nu e vorba nici de cum de oameni care nu știu despre ce este vorba în Consiliu, însă și noi, din partea Parlamentului, vom încerca să avem o poziție unită în ceea ce privește timpul uh, pe care îl avem la dispoziție. Avem circa jumătate de oră pentru dezbaterea cu colegii. Ar trebui să mai intervină și comisia. De aceea, permiteți-mi să vă întreb cine dorește să intervină. Nimeni? Dorește cineva să mai spună câte ceva sau să contrazică ceea ce s-a spus mai devreme? Dorește altcineva să intervină? Eh, monsieur Odi. Domnul Odi, aveți cuvântul. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik heb... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând am analizat numeroasele amendamente și trebuie să vă spun că mă ia cu amețeală când mă uit la ele. Mi-a plăcut foarte mult comparația, a, echi, comparația legată de echilibru între amendamente și restul. Dar dacă vom uh, executa tot ce scrie în amendamente, mă tem că situația se va complica și mai mult. Așadar, aș dori ca raportorii să ne prezinte cât mai rapid niște compromisuri mi se pare că așa ar fi cel mai bine. Eu am analizat mai multe amendamente, am studiat diferiții factori de risc și cred că prima propunere a doamnei Gresle era foarte bună. Dar mai sunt și alte propuneri și cred că ar fi foarte bine să analizăm compromisurile raportorilor și rog aici și comisia să-mi spună ce părere are, pentru că eu cred că trebuie să vedem ce părere au și ei. Consiliul va lua cuvântul mai târziu, dar vreau să ne spună comisia ce părere are, ce este fezabil. Pentru că aici de mai multe ori s-a vorbit despre acte delegate, de fapt s-a vorbit despre acte delegate uh, sub toate formele și dacă nu vom acționa acum, probabil că efectele vor dura timp de generații. Poate că nu am înțeles eu bine, însă eu cred că un regulament poate fi întotdeauna revizuit. Aș ruga, deci, comisia să-mi răspundă în acest sens. Am văzut mai multe revizii ale regulamentului financiar și deci nu înțeleg de ce acum Uh, nu s-ar putea. De ce este o revizie care reprezintă o șansă unică? De ce nu se mai pot face modificări dacă apar erori peste trei ani, de exemplu? Acesta ar fi comentariul meu preliminar. Cred că raportorii trebuie să se gândească la niște compromisuri și aștept uh, reacția comisiei. Domnul Odi a cerut cuvântul, domnul Calfin, mai dorește altcineva? Nu? Bun, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mă refer la două subiecte. Vreau în primul rând să-i felicit pe raportorii noștri care fac o treabă foarte dificilă și foarte necesară și vreau să intervin în legătură cu două subiecte. Eu am depus o serie de amendamente privind termenele de descărcare. Eu am propus să se poată încheia procedura de descărcare în anul ce urmează exercițiului controlat. Am discutat cu parlamentari, specialiști sau nu, și toți mi-au spus că li se pare destul de logică propunerea. Însă atunci când discut cu persoanele cu adevărat implicate și anume Comisia Europeană, membrii curții și așa mai departe, mi-au spus că o astfel de procedură ar uh, pune multe probleme tehnice. Vreau să le spun raportorilor că eu aș putea să retrag toate amendamentele și să sugerez crearea unui grup de lucru care să studieze acest obiectiv și poate putem institui acest obiectiv pentru următoarea revizie trianuală a regulamentului după ce ținem cont de toate dificultățile de traducere și așa mai și verificările și așa mai departe. Deci să spunem că dorim să creăm un grup de lucru care să studieze obiectivul de a acorda descărcarea mai repede. În al doilea rând, domnule președinte, am lucrat foarte mult la Comisia ITREC împreună cu alți deputați și vă rog frumos să se țină cont de raportul Comisiei ITRE în compromisuri sau la vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Calfin, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Domnul Calfin, mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să comentez foarte succint două probleme. În primul rând, doresc și eu să mulțumesc raportorilor care au, ne-au oferit aici noi documente, inclusiv cel legat de întrebările frecvente și tocmai în legătură cu acest document vreau să pun și eu o întrebare. Acum, în loc de a avea clauzele de implementare, vom avea actele delegate. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că procedura actelor delegate implică, de fapt, Parlamentul, la, la fel ca și procedura precedentă. Și atunci, ce mai rămâne să fie decis de comisie poate fi decis numai dacă există un acord tacit cu Parlamentul sau dacă Parlamentul are ceva de spus, procedura se poate inversa. În orice caz, dat fiind că noi existăm, noi folosim, mă scuzați, actele delegate, Parlamentul și Consiliul trebuie practic să se pună de acord și să țină cont și de faptul că clauzele de implementare nu mai sunt uh, utilizate doar de comisie, fără să se ceară acordul Parlamentului și al Consiliului. Procedura mi se, se spune că este destul de greoaie, mie nu mi se pare atât de greoaie. Există două opțiuni una de trei sau patru săptămâni, când există această perioadă de reacție din partea Consiliului sau a Parlamentului, eu nu știu dacă trebuie să fie atât considerat atât de dificil introducerea actelor delegate. Și vreau să mai spun ceva în legătură cu articolele privind instrumentele financiare. În acest document pe care ni l-ați prezentat dumneavoastră privind întrebările cele mai frecvente, ați spus că Parlamentul trebuie să fie informat ex ante în uh, privința utilizării de instrumente financiare. Aici este un exemplu de situație în care trebuie să fim foarte precauți, pentru că Parlamentul poate fi informat, dar ce mai urmează după aceea? Parlamentul nu trebuie să fie o instituție care să ia decizia în legătură cu analiza riscurilor și așa mai departe. Chiar dacă suntem informați, în caz că am fi informați ce se mai întâmplă după aceea, trebuie să avem informații în Parlament care să poată fi folosite pentru a se putea întreprinde acțiuni după aceea, nu doar să aibă loc o informare ex ante în general. Sunt de acord cu restul, informare expost și așa mai departe. Sunt de acord că trebuie să primim uh, informații, însă în legătură cu informarea ex-ante trebuie să primim informații și să putem reacționa înainte de utilizarea instrumentelor financiare în acest caz. Acesta este unul dintre exemple, mai sunt și altele. E un lucru care ar putea îngreuna procedura. Mulțumesc. Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul acum? Nu? Atunci uh, aș dori să dau cuvântul comisiei. Domnule paradis sunteți aici? Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la întrebările menționate de deputați. Cred că una din principalele întrebări, și mă refer la doamna Gresle, bineînțeles, este întrebarea legată de actele delegate. Actele delegate vizează modalitățile de executare. Uh, și uh, este vorba de o decizie a Comisiei luată după o consultare foarte strânsă a Parlamentului și a Consiliului. Am constatat că ceea ce va fi uh, transpus din modalitățile actuale de execuție față de regulamentul financiar reprezintă doar o parte foarte mică. Și pe acest subiect am lucrat foarte mult cu doamna Gresle și am sugerat uh, raportoarei dispozițiile din modalitățile actuale de execuție care să fie transferate în regulamentul financiar. Aș spune că, poate în afară de câteva articole care mai sunt uh, în curs de discuție, suntem de acord cu uh, ei. Preferăm să reducem ce să se introducă în regulamentul financiar. Cred că avem, deci, aceleași obiective, să trecem ideile esențiale în regulamentul financiar și să lăsăm pentru actele delegate ceea ce reprezintă completări, precizări pentru restul. Aș dori să-i răspund și domnului Mulder, care ne-a întrebat dacă e chiar așa de greu până la urmă să se modifice regulamentul financiar. Nu, e vorba de un act legislativ care respectă procedura de codecizie. Sigur că este o procedură un pic mai greoaie decât modificarea modalităților de execuție din actele delegate. Însă, această procedură de codecizie poate să urmeze diferite căi, acord în prima lectură, în a doua lectură și așa mai departe. Însă este clar că poate să fie modificat și regulamentul, însă după o anumită perioadă și poate că nu întotdeauna atunci când avem nevoie. Dacă apar noi circumstanțe care necesită acest lucru. De aceea, Doamna Gresle uh, este de acord să se încerce să se păstreze în actele delegate, în modalitățile de execuție, ceea ce trebuie să fie uh, foarte flexibil. E vorba de praguri, de exemplu. Sunt foarte multe praguri care pot evolua în funcție de uh, circunstanțele economice. De exemplu, uh, cel referitor la procedura imobiliară, propus acum de raportor, împreună cu doamna Holmeier. Aici sunt propuse două praguri, de 200 de mii și de 5 milioane. E vorba de uh, niște sume care pot evolua în timp și în funcție de prețurile de pe piața imobiliară trebuie să poată fi actualizate rapid. Ceea ce nu ne place nouă în legătură cu actul delegat și cred că este o problemă care trebuie să preocupe Parlamentul European, este faptul că există mai multe prevederi din propunerea raportoarei care, după opinia noastră, contravin tratatului, spre deosebire de inițiativa Comisiei. Și aici cred că trebuie să analizăm amendamentele 210, 214 și 219 și altele care încearcă să impună o procedură aproape legislativă pentru actul delegat, ceea ce contravine acordului numit Common Understanding, care tocmai a fost semnat de Parlamentul European, de către președintele Parlamentului și de către președintele Consiliului și de către cel al Comisiei. Și aici amendamentul 213 contrazice complet acest act delegat. Noi dorim să urmăm articolul 290 și acest common understanding și să nu facem uh, să nu luăm niște măsuri care să contrazică și tratatul și uh, common understanding. Însă, sigur că prin colaborarea noastră cu raportorii sau cu alți reprezentanți ai Parlamentului European care vor participa la elaborarea actului delegat, vom uh, desfășura consultări foarte puternice, foarte în detaliu, în detaliu, însă noi vrem să păstrăm common understanding și să se facem să se respecte și prevederile din tratat fără să se încalce dreptul la inițiativă al Comisiei. Atât despre actul delegat. În ceea ce privește articolul 56, doamna raportor Gresle a semnalat că aici sunt multe lucruri în discuție, multe propuneri și că este destul de greu să mai știi de unde să începi. Atât de multe propuneri sunt în legătură cu articolul 56. Azi dimineața am mers la Comisia Regii și am asistat la reuniunea de acolo fără să particip și am remarcat că acolo va, a apărut un compromis care va fi poate adoptat în această după-amiază și pe care Comisia îl poate accepta. Merge în direcția cea bună și credem că va reprezenta o poziție bună pentru Parlamentul European în relația cu statele membre care nu prea vor să audă de propunerea Comisiei în acest sens și deci nu uh, doresc să-și asume răspunderea. Și mai aveam încă ceva să vă spun în legătură cu această propunere care se conturează în ceea ce privește acreditarea, ca să spun așa, a Comisiei pentru sistemele de control din statele membre, întotdeauna există o problemă. Shaw May, vă citesc textul în original. Or on its own risk assessment, or in application of sector specific rules. Ce shall est quelque chose qui nous semble contre-productif. Și mi se pare contraproductiv. Dacă Comisia ar trebui să evalueze sistemele statelor membre la cererea statelor membre, atunci un stat membru conform acestei formulări ar putea să nu introducă un sistem suficient de precis și de performant, cu gândul că în orice caz va veni Comisia și va corecta tot ce nu este suficient. Deci trebuie ca statele membre să-și asume răspunderea. Pe de altă parte, perioada actuală de programare ne-a arătat că dacă ar trebui să se facă o evaluare sistematică înainte să înceapă sistemul să funcționeze în statele membre, ar exista un mare risc de întârziere în implementare. Deci, acest Commission Shall Address ar trebui să devină The Commission May Address și constat că în amendamentul 213 doamna raportor Gresle este de acord cu această propunere. Atât despre articolul 56. Cred că acestea sunt răspunsurile pe care doream să vi le dau. Dacă îmi permiteți, dar fiindcă mai avem puțin timp, aș avea câteva observații de ordin general care au fost, cred eu, menționate de anumiți deputați. Deci e exact invers față de ce spuneam uh, mai devreme. Considerăm că în anumite situații raportorul face trimitere la, temeiuri, la temeiul juridic, la actele respective, la o serie de obligații impuse Comisiei pentru execuția bugetului. Mă refer, de exemplu, la amendamentul 68, la articolul 55, care se referă la persoanele și la organismele cărora Comisia le poate delega o parte din execuția bugetului. În acest articol 55, uh, după cum uh, se vede și în tabelul doamnei Gresle, pe care îl voi citi cu atenție imediat, se spune că ar trebui ca Comisia să definească în prealabil obiectivul urmărit, rezultatele așteptate, metodele de execuție și alte lucruri care ar trebui să fie definite din actul de bază, ținând cont de ce se va întâmpla la finalul perioadei de programare. Eu, noi considerăm că este vorba aici de precizări mult prea greoaie care ar trebui lăsate în uh, documentul referitor la finanțare, unde se găsesc aceleași precizări, dar nu se găsesc și în actul de bază. Raportorii reiau de altfel aceste sugestii și mă refer la amendamentul 306. În acesta se reiau aceste elemente, însă sunt adăugate la obligația de a fi prevăzute și în actul de bază. Deci avem o problemă, nu ne convine amendamentul 68, pentru că spune că trebuie să se prevadă multe multe lucruri dinainte din actul de bază. Amendamentul 67, același lucru, referitor la 130, privind instrumentele financiare, la fel se spune că trebuie prevăzute mult prea multe dinainte, din actele de bază, ceea ce nu ne permite să ne adaptăm la situațiile variabile, cu atât mai variabile cu cât perioada este foarte lungă. Amendamentul 424, de exemplu, suprimă, vizează suprimarea acestor constrângeri, ceea ce este foarte util. Și dacă îmi permiteți, aș dori să mai vorbesc un minut despre amendamentele referitoare la transferuri. E vorba de amendamentul 22 Comisia încearcă aici să obțină flexibilitate în gestionarea creditelor administrative dintre diferitele direcții generale. Cred că am mai explicat acest lucru, am să fiu foarte rapid. Acum 10 ani, înainte să se treacă la activity-based budgeting, aveam un buget administrativ pe care îl gestionam uh, după cum credeam noi că e mai bine. Și în funcție de autonomia administrativă. Acum bugetul e împărțit pe direcții generale și noi am dorit să putem să transferăm mult mai ușor creditele între direcțiile generale. Și aici sunt mai multe aspecte pozitive, însă noi speraserăm să obținem ceva mai mult. Și un alt aspect foarte important este cel al creditelor de plată. Pentru creditele de plată, în măsura în care este vorba de alocarea de credite pentru locurile unde bugetul se execută cel mai bine. Deci dacă e o problemă de execuție undeva, să se ia creditele de acolo, să se transfere undeva unde s-ar putea executa mai ușor. Însă, din păcate, acest amendament nu a fost reținut de raportoare, în, cel puțin nu într-o măsură suficientă în ceea ce ne privește, și constat că există amendamentul 266 care permite astfel de transferuri, dacă nu se opune autoritatea bugetară în timp de trei săptămâni. Dat fiindcă și doamna Holmeier este aici, un cuvânt referitor la procedura imobiliară. Înțelegem foarte bine că trebuie să existe un control parlamentar privind procedura imobiliară. De fapt, există și în uh, regulamentul actual. Și constatăm cu multă satisfacție și fără niciun pic de surpriză că Parlamentul reia posibilitatea de a se finanța achiziția de imobile prin împrumuturi. Însă, dacă trebuie să venim la Comisia de Bugete, la comisia, și la Comisia de Control Bugetar de trei ori, în trei etape, înainte de a semna contractul, mi se pare că acest lucru este prejudiciabil pentru contractant. Și apoi mai trebuie să se vină și la încheierea lucrărilor. Mi se pare că e o procedură foarte complicată și dacă am putea să facem progrese în legătură cu acest amendament, sarcina comisiei ar fi mult simplificată. Și mi se pare un lucru foarte important aici, dacă propunerea Comisiei referitoare la închirierea de imobile va duce la reducerea de cheltuieli pentru imobile sau va avea un efect neutru, cred că atunci autoritatea bugetară nu ar trebui să mai fie consultată și înainte de cererea de oferte și înainte de contract. Pentru că, de fapt, nu are loc o sporire a cheltuielilor. Și voi încheia spunând că e adevărat, în anumite cazuri avem impresia că există cereri de reporting excesive, cereri de raportare excesive. Mă refer, de exemplu, la amendamentul 48, la articolul 34. Ar trebui să facem un raport privind lista de operațiuni care sunt executate de toate entitățile menționate în articolul respectiv, printre care se numără, de exemplu, organismele comunitare de la articolul 185, agențiile descentralizate și aici aș vrea să vă mai atrag atenția asupra faptului că Raportul nostru referitor la aceste agenții are 500 de pagini, deci dacă mai trebuie să adăugăm și lista tuturor operațiunilor pe care le fac ceilalți prin delegare de către comisie, vom ajunge la un raport enorm. Nu știu dacă va mai putea fi citit, dat fiind uh, timpul redus pe care îl aveți la dispoziție și pe care îl avem și noi la dispoziție și Comisia de Bugete. Domnule președinte, am vorbit destul de mult. Eu vă mulțumesc că m-ați lăsat să vorbesc atât de mult. Uh, e Eu am să fiu mult mai succint decât colegul meu, am însă și mai puține lucruri de spus. În legătură cu procedura de descărcare, vreau să salut onestitatea și curajul domnului Odi. Trebuie să fie clar, înțeleg perfect că este important pe plan politic să existe o descărcare în anul următor, imediat următor uh, exercițiului în legătură cu care se acordă descărcarea. Însă descărcarea e bazată pe raportul curții. Sigur că conturile pot fi pregătite mai repede, însă trebuie să se stabilească o metodă de lucru împreună cu curtea care să permită auditarea conturilor mai devreme. Însă, uh, Uh, piatra de încercare într-un calendar mai rapid este auditul tranzacțiilor. Trebuie să știți că pentru ca curtea să poată emite un aviz de cea mai înaltă calitate, trebuie să facă o analiză pe eșantioane în curs de execuție. Dacă trebuie să scurtăm calendarul foarte mult, am fi obligat, uh, Curtea de Conturi ar trebui să-și facă această analiză mult mai devreme și atunci ar fi mai puțin reprezentativă și deci s-ar afecta negativ calitatea auditului. Nu sunt lucruri despre care să putem discuta foarte rapid. Dacă există un obiectiv, cred că calea domnul, aleasă de domnul Odi este calea rațiunii va fi mult de muncă și va trebui ca instituțiile, mai ales Comisia și Curtea, să lucreze în comun pentru a găsi o nouă metodă care să permită scurtarea procedurii. Asta a fost în primul rând. În al doilea rând vreau să mă refer la frumosul tabel în culori pe care l-a distribuit doamna Gresle. O cunosc foarte bine pentru că foarte recent am, am desfășurat împreună astfel de operațiuni. Vreau să vă spun, deci, că este impresionant, dar mm, ne putem întreba ce este această construcție. În ceea ce privește modalitățile de execuție, ele reprezintă doar o foarte mică parte din aceste pagini în culori. Paginile în culori se referă în mare parte la reglementarea sectorială și nu trebuie să se piardă din vedere faptul că cei care îi uh, gestionează destinul nu au întotdeauna aceleași priorități ca și Curtea de Conturi și Comisia de Control Bugetar din Parlament. Și asta nu trebuie să uităm. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, domnule Paradis, ați eh, stimulat-o pe doamna Holmeier să reacționeze față de ceea ce ați spus. Absolut in the Nu v-a fost o idee foarte bună să mă înțepați, că și eu sunt în măsură să răspund cu înțepături. În ceea ce privește politica imobiliară, politica imobiliară a Comisiei până acum 2-3 ani nu făcea exces de transparență. În acest uh, context, chiar și o reprezentantă a Comisiei a spus că o clădire, în măsura în care se încadrează în uh, rubrica bugetară respectivă, nu ar trebui prezentată spre aprobare. Și atunci am întrebat dacă o clădire de 600 de milioane ar trebui supusă spre aprobare în cazul în care s-ar încadra în rubrica bugetară. Răspunsul a fost nu, dacă se încadrează în rubrică, foarte bine. Și apoi am solicitat o listă cu astfel de uh, clădiri și am constatat că existau clădiri în valoare de 40 de uh, milioane pentru care nu am fost consultați. De aceea mi-am expus uh, foarte clar opinia că vrem să avem niște definiții clare. Dacă noi solicităm informații în trei etape nu înseamnă că avem o procedură de aprobare pentru toate cele trei etape, pentru că problema este că noi suntem înștiințați doar în momentul în care Parlamentul nu mai poate întreprinde sau decide nimic. Și nu mai ne rămâne decât să strângem din dinți și să zicem, mai bine, s-au făcut deja atâtea negocieri, s-au cheltuit deja bani, așa, dar nu mai putem face nimic. De aceea am solicitat o informare succintă cu privire la clădiri planificate pentru a ne putea exprima măcar o opinie, fie ea critică sau pozitivă. Asta ne însemnând o procedură extraordinară, ci un pas uh, nebirocratic. Important este însă că datele care se notifică să fie de încredere. Să nu apară ulterior diferențe de milioane care ni se comunică doar tardiv, dacă ni se comunică, pentru că atunci nu mai avem nevoie de notificare, că nu mai înseamnă absolut nimic decât un uh, gest uh, voluntar. Comisia a menționat că iarăși aducem atingere microgestiunii pentru că noi, ca și autoritate bugetară, nu suntem doar o instituție de control ex post. Pentru că dacă se cheltuie bani, și o să vă dau și două exemple unde s-au transferat bani în rezervă, nereguli care au apărut, pentru că în cazul clăd- tocmai al clădirilor nu are rost un control ex post, ci trebuie cunoscută situația în prealabil pentru a putea da un aviz, ceea ce se prevede și în momentul de față în regulamentul financiar. Pentru că dacă se încheie un contract pe 30 de ani, nu pot să vin după 2 ani și să critic respectivul uh, contract dacă derularea lui uh, mai are încă o perioadă de 28 de ani. Atunci pot să mă abțin. Ați mai spus de asemenea că vă bucurați că vă susținem opinia în ceea ce privește creditele. V-am spus și în prealabil că Parlamentul este de acord cu așa ceva pentru că transparența și posibilitățile de beneficii pentru intermediare obscuri în cazul unor clădiri pe care nu le putem plăti pe loc să fie eliminate. Noi vrem ca clădirile să poată fi finanțate clar și transparent. Atunci când uh, ni se spune spune că ar trebui eliminată din propunerea noastră acea propoziție care specifică o plată o plată în uh, timp util și în, în timp, într-un timp corespunzător mi s-a spus că cuvântul sau termenul corespunzător uh, nu, nu este clar. Dacă doriți, putem preciza și o perioadă anume. Eu nu mi se pare corect ca Comisia să ne ceară această eliminare a rambursării uh, creditului într-o perioadă corespunzătoare. Noi vrem transparență, vrem o eșalonare clară pentru plata creditului. Și dacă vorbesc de cel de-al treilea pas, acesta este absolut necesar și în calitatea mea de raportoare pe această temă, cu experiența acumulată în ultimii ani, am constatat că se fac notificări unde la controlul uh, ulterior se constată că s-au cheltuit mult mai mulți bani decât au fost notificați în prealabil. De aceea, acest al treilea pas înseamnă că Comisia trebuie să ne vină cu un raport cu privire la cheltuielile totale pentru clădire și care au fost modalitățile de finanțare. Asta ar fi cel de-al treilea uh, pas uh, final. Este posibil și sub forma unei note informative și mai vă pot spune că și în statele membre există astfel de reglementări și cred că astfel putem impune un standard de transparență pentru politica imobiliară care nu a existat până acum. De aceea consider că e necesar și am luat în serios uh, solicitările colegilor care mi s-au plâns în repetate rânduri și e vorba de colegi din toate grupurile politice că acțiunile în domeniul imobiliar sunt intransparente și că procedurile nu au fost executate corespunzător. Și în condițiile în care activele noastre în imobiliare se cifrează la miliarde, cred că această procedură necesită și transparență. Mulțumesc, doamna Holmeier. Eu cred că astfel putem încheia această sesiune, bineînțeles înainte de a da cuvântul celor doi raportori. Știu că unii dintre dumneavoastră trebuie să plece la votul din Comisia Regională. Oricum, această temă va mai fi uh, reluată. Doamna Gresle. Mulțumesc pentru această dezbatere. Doamna Holmeier a găsit o formulare foarte bună. Întrebarea este dacă în Europa suntem o democrație parlamentară sau nu. Dacă introducem pentru prima dată competențele Parlamentului în regulamentul financiar, pentru a avea în sfârșit o decizie. Colegul Mulder întreba de ce am spus că acum sau niciodată. Uh, Răspunsul este pentru că acum avem posibilitatea de a transpune articolul 219 din Tratatul de la Lisabona, unde se spune foarte clar că prevederile esențiale trebuie să fie incluse în regulamentul însuși. Comisia a identificat 12 astfel de uh, prevederi, noi uh, un număr de încă 8 și vă mulțumesc, domnule Paradi, că ați recunoscut acest lucru. ci încă o problemă. Actele delegate sunt reglementate la finalul regulamentului financiar. Colegul Calfin întreba care va fi, la urmă, rezultatul. Situația din momentul de față este ori așa, ori deloc. Noi propusesem o destindere a acestui conflict. Dacă nu este niciun conflict, nu e nicio problemă. Dar dacă există un conflict, putem să spunem, da, asta este ceea ce ne-am uh, dori și am comunicat acest lucru Comisiei care respinge acest lucru, ceea ce înseamnă că în momentul de față, în ceea ce privește uh, actele delegate, nu avem decât posibilitatea să le respingem sau să le acceptăm. Deci o poziție foarte slabă. În cariera mea din acest Parlament, uh, rare ori s-a întâmplat ca Parlamentul să respingă ceva. De fapt, așadar, avem o poziție foarte slabă, chiar dacă uh, de iure ea este ceva mai bună. De aceea doresc să fie clar pentru toată lumea că dacă nu uh, eliminăm sau extragem cele 20 de prevederi și le introducem în regulamentul final, șansele noastre pe viitor se limitează. Și cred că ar fi bine să ne menținem influența pe viitor. În ceea ce privește instrumentele financiare, cred că am încercat să decidem cu privire la necesitatea de a fi informați cu privire la riscurile acestor instrumente financiare. Dacă 10-15% din bugetul anual este repartizat pe astfel de instrumente financiare și doar 3% uh, sunt uh, super riscante și eșuează, avem o problemă dacă trebuie să realizăm plățile imediat. Așadar, am încercat doar să vă explic ceea ce am făcut, ceea ce ne-a preocupat. Mai există avize din partea ITRE AFET uh, Regii. Majoritatea avizelor uh, nu sunt problematice, însă cele care vin din partea Comisiei de Politică Externă mi-arată că anumite concepte de bază nu sunt uh, înțelese. Dacă se dorește ca Comisia să administreze la fața locului bugetul uh, Serviciului European de Acțiune Externă, nu pot să spun decât uh, noapte bună. Se încheie tot aici. Mă întreb uneori dacă uneori ne-am făcut treaba atât de prost încât nu am reușit să transmitem și celorlalți colegi anumite concepte de bază. De aceea aș dori să-i rog pe toți colegii să ne permită să mai intervenim încă o dată pe marginea acestor amendamente de la AFET, care, în opinia mea, periclitează întreaga construcție financiară. Mulțumesc, uh, doamna Gresle. Are acum cuvântul uh, pe final domnul Rivelini. Uh, după la colegă. Eu am câteva, nu am prea multe de adăugat după ceea ce a spus doamna Gresle, ci am doar o observație de natură personală. Am ascultat toate părțile implicate care doresc să rezolve această problemă. Cu toții suntem pentru uh, micșorarea și diminuarea birocrației într-o măsură cât mai mare, pentru o mai mare transparență, claritate și pentru controle mai bune. Dar atunci când discutăm cu doamna Gresle în afara sălii, toate intențiile exprimate foarte clar aici, în sală, de toată lumea, par să se schimbe brusc. Deci lucrurile pare să stea cu totul altfel când ieșim din sală. Cred că domnul Odi a spus cel mai bine. Este o istorie Uh, este o ocazie istorică din două motive. Odată, tratatul de la Lisabona și al doilea motiv, dacă nu vă supărați, este hotărârea și îndemânarea colegei noastre, doamna Gresler. Pentru că dumneavoastră face o treabă foarte bună, are o contribuție excelentă uh, și încearcă să simplifice toate aceste dosare imense pe care ni le-a arătat mai devreme și să îmbunătățească sistemul de control. Și nu în ultimul rând, cred că chiar respectul, respectarea Parlamentului s-a pus sub semnul întrebării. Trebuie să ne asigurăm că beneficiem de respectul cuvenit din partea Comisiei și a Consiliului, pentru că Parlamentul este esențial, așa cum a spus și colega noastră, doamna Gresle, uh, activitatea noastră trebuie să uh, ne facă răspunzători în fața alegătorilor, oamenilor care ne-au trimis în Parlamentul European. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul copreședinte are ceva de spus? Nu? Atunci încheie această uh, reuniune. Următoarea reuniune va avea loc pe 14 uh, iulie la aceeași oră în Bruxelles. Vom începe la fără un sfert cu um, Comisia de Control Bugetar. Deci, uh, mă scuzați, la și un sfert, reîncepem. Uh, the next point is... Următorul punct este descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Ah,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 Goed, eh, welkom collega's. Laat ons eh, verder gaan met onze begroting. Bine ați revenit, dragi colegi. Haideți să continuăm cu reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Mai avem două puncte pe ordinea de zi. Descărcarea de gestiune pentru Consiliu, pe care am refuzat-o și acum va trebui să decidem cum procedăm în continuare și reforma Oficiului European de Luptă Antifraudă. Avem doamna Gresle, eh, raportorul este aici, domnul Kessler este și el prezent aici, domnul Rivelini nu are foarte mult timp la dispoziție pentru că trebuie să participe la o discuție tripartită pe Comisia de Pescuit, așa încât o să-i dau mai întâi cuvântul domnului Rivelini să ne spună care este starea actuală a lucrurilor, astfel încât toți colegii să știe. Ne vom uh, reîntâlni cu coordonatorii, după cum știu toți colegii, și domnul Rivelini va fi uh, prezent. Și vom avea o discuție de la 17.45 până la 18.30 pe această temă. Oricum, domnule Rivelini, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că va trebui să plec la acest dialog tripartit de la Comisia de Pescuit, așa încât imediat după introducere mă tem că voi fi nevoit să plec, dar voi reveni pentru discuția cu coordonatorii. În primul rând aș dori să vă reamintesc care este starea de fapt în ceea ce privește documentul Consiliului, astfel încât să putem decide cum să mergem mai departe în acest caz. După ce am prezentat chestionarul Consiliului pe 14 decembrie 2010 și după ce am prezentat proiectul de raport pe 28 februarie, am, primis, am primit o scrisoare din partea Secretariatului General al Consiliului în ceea ce privește descărcarea de gestiune pe 2009, scrisoarea fiind trimisă la președintele Cocobuș și a conținut uh, următoarele documente. Bugetul final pe 2009, inclusiv active și pasive, în ceea ce privește implementarea bugetului. Acest document a fost prezentat pentru prima oară Parlamentului uh, cu ocazia respectivă. Apoi am avut un raport privind uh, activitățile financiare. Este un document public care era deja publicat pe site-ul web și care era disponibil. Apoi am mai avut un rezumat al auditurilor interne din 2009 și ca și documentul uh, privind uh, activitățile financiare și acesta era deja disponibil. În ceea ce privește uh, răspunsurile la chestionar, pe acestea nu le-am primit. Pe 2 martie 2011 Coreperul a adoptat un memorandum de înțelegere care servește drept uh, nou fundament pentru relațiile între Parlament și Consiliu în ceea ce privește procedura de descărcare. Și în ciuda acestui memorandum, care ar fi putut să fie considerat ca un pas înainte față de propunerea anterioară a Consiliului, pentru că separă procedura de, gestiune, de descărcare de gestiune de procedura bugetară, Consiliul vrea reciprocitate de plină între Consiliu și Parlament și pe 3 martie uh, ședința coordonatorilor a luat notă de acest memorandum printre documentele prezentate și a considerat că nici acordul propus și nici documentele circulate nu conțin nimic care să justifice descărcarea de gestiune. Pe 21 martie, la următoarea întâlnire, s-a păstrat aceeași poziție, iar pe 22 martie, Comisia a adoptat un raport de a amâna descărcarea de gestiune. A existat un schimb de scrisori între Secretariatul General al Parlamentului și respectiv al Consiliului și Parlamentul a propus uh, diverse abordări. Consiliul totuși a declarat că vrea să meargă pe cea mai complexă cale, și anume negocieri la nivel de acord interinstituțional. Parlamentul a fost de acord să analizeze această opțiune, dar numai atunci când procedura anuală pentru 2009 va fi finalizată și această decizie a fost luată pe 31 martie 2011. În cursul dezbaterii în ceea ce privește descărcarea în plenara de pe 10 mai 2011, președintele Consiliului, prin uh, ministrul Bexi, l-a invitat pe președintele Parlamentului să numească o echipă de negociatori ca să rezolve această problemă a descărcării de gestiune. Votul din plenară a decis cu o majoritate clară să accepte decizia de a amâna această decizie de descărcare de gestiune pe 2009 pentru Consiliu și să adopte rezoluția așa cum a fost ea modificată. Uh, reuniunea coordonatorilor de pe 20 iunie 2011 a luat notă de rezultatele votului din plenare și a hotărât uh, să ceară Consiliului să ia parte la următoarea reuniune pe un schimb de vederi. Între timp, președinția Consiliului, pe 2 iunie 2011, a trimis o scrisoare a președintelui Buzek. Scrisoarea se referă la dezbaterea din plenară și sugerează că negocierile dintre instituții ar trebui să se lanseze pe două părți. Uh, Uh, pregătirile pentru bugetare și descărcarea de gestiune. Și scrisoarea afirmă că dacă nu există un acord, atunci Consiliul va considera că descărcarea s-a acordat pe baza articolului 319 din tratat. Deci uh, Asta am vrut să spun pentru ca colegii să aibă o imagine despre ceea ce s-a întâmplat. În ceea ce privește concluziile tehnice, cred că Consiliul, pe picior de egalitate cu alte instituții, trebuie să fie responsabil din punct de vedere financiar pentru fondurile publice care îi sunt puse la dispoziție, la fel cum se întâmplă și cu celelalte instituții. Și mai mult, cred că Consiliul ar trebui să răspundă la orice întrebare pe care le are Parlamentul sau pe care le are uh, COCOBU Cred că trebuie să ne concentrăm pe una dintre întrebările care apar în acest chestionar, care se referă la problemele legate de Consiliu. Din punct de vedere juridic și nu politic, argumentele lansate de Consiliu pur și simplu nu au o bază atunci când spun că descărcarea pentru Comisie acoperă și descărcarea pentru celelalte instituții. O să le reamintesc uh, juriștilor din Consiliu că, dincolo de interpretarea literală, care mie mi se pare dubioasă, în doctrina juridică este posibil să ai o abordare mai de bun simț în interpretarea textului, pentru a înțelege ce a vrut de fapt legiuitorul. Deci, scopul descărcării de gestiune pentru orice cheltuială realizată cu fonduri publice ar trebui să fie verificată de reprezentanții cetățenilor, adică parlamentarii aleși în mod democratic. Și vă reamintesc că regulamentul financiar legat de serviciul de acțiune externă pe care l-am adoptat uh, în urmă cu mai puțin de un an Îmi amintesc că am lucrat cu doamna Gresle și aici se spune în mod clar că Serviciul de Acțiune Externă, în ciuda faptului că este o quasi-instituție, și ea se supune descărcării de gestiune. Și atunci nu înțeleg cum o quasi-instituție este supusă descărcării de gestiune, pe când o instituție precum Consiliul nu este supusă descărcării de gestiune. În concluzie, cred că ar trebui să găsim un acord care să respecte prerogativele Parlamentului și, în același timp, să fie acceptabile și pentru Consiliu. abordare care ar trebui să recunoască Parlamentul ca autoritate de descărcare de gestiune. Am discutat deja aspectele legate de regulamentul financiar, așa încât nu o să mă repet, dar evident mă interesa mult să aflu părerea Consiliului. Președintele, mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru această explicație cuprinzătoare. Cred că au fost acoperite toate elementele. Doresc să întreb dacă există colegi care doresc să intervină, care au întrebări de pus sau observații de făcut. Sau credeți că ar trebui să așteptăm? Văd că domnul Adi dorește să intervină, mai e și altcineva. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție prezentarea raportorului nostru și aș dori să reiau cererea mea uh, de a avea un studiu juridic pentru a ști exact care sunt drepturile Parlamentului în ceea ce privește toate aceste domenii, toate aceste subiecte. Cu ceva timp în urmă am fost contrazis în ceea ce privește această solicitare, dar apoi a intrat pe ordinea de zi a COCOBU pentru că avem niște drepturi juridice, pentru că eu chiar regret aceste schimburi între Consiliu care ne spune aveți dreptul sau nu aveți dreptul, se fac uh, comparații cu Serviciul de Acțiune Externă și uh, Regret cu atât mai mult că, și permiteți-mi să, să fac o paranteză și să mă aplec uh, un minut asupra acestei idei, este că vom rezolva aceste mari provocări cu care ne confruntăm doar dacă facem, ne folosim de uh, aspectele comunitare, interguvernamentale și așa mai departe. Și ceea ce complică și mai mult uh, lucrurile este că șefii de stat folosesc uh, interguvernamentalitatea bazându-se pe uh, instrumente comunitare. Și până la urmă nu o să mai știe nimeni cine face controlul politic pe toate aceste domenii și cetățenii în orice democrație desemnează, aleg niște parlamentari pentru a alege ramura executivă a guvernului. Uh, Executivul este reprezentat de Comisia Europeană și de guverne și teama mea, pe care o repet, este că dacă nu clarificăm cine ce controlează, atunci vom intra în conflict cu parlamentele naționale. Și adaug că din cauza tergiversării tuturor acestor subiecte, văd că primele documente care ies din mecanismul de stabilitate financiară acoperă aproape 7 miliarde de euro și asta nu e chiar nimic. Cine va controla aceste fonduri? Este o întrebare de bun simț. Știind că nu acoperă decât zona euro și că noi nu avem autoritate parlamentară asupra zonei euro, uh, Uh, atunci cine se va ocupa de asta? Parlamentul European? Pentru că, până la urmă, eu cred că noi ar trebui să facem asta pentru că avem o dimensiune supranațională sau va fi o coordonare a uh, parlamentelor naționale. Și dacă șefii de stat își închipuie că vor cheltui 7-8 miliarde de euro fără un control parlamentar, atunci asta este o mare eroare politică. Așa încât reiau solicitarea mea, eu sunt de acord cu Inge și cu raportorul nostru, uh, solicit ca Consiliul să se supună controlului uh, politic și să ajungă la un acord între gentlemen și nu aș vrea să avem un exces de putere din partea Parlamentului European pe, al, pe de altă parte. Mulțumesc. Thank you, well, Rodi. Zijn daar reacties op? Mulțumesc. Există reacții la ceea ce s-a spus mai devreme? Înțeleg argumentele dumneavoastră și secretariatul spune că există posibilități în acest sens, dar ar trebui să discutăm aceste aspecte la reuniunea coordonatorilor. Deci voi relua acest subiect la reuniunea coordonatorilor. Bun. Mai există și alte observații? Se pare că nu. Bun, atunci încheiem acest punct de pe ordinea de zi. El va fi discutat în continuare, cum spuneam, la uh, reuniunea coordonatorilor și când ne vom întâlni cu secretarul de stat Bexi. Apoi, ultimul punct, în afară de reuniunea coordonatorilor, este reforma Oficiului European de Luptă Antifraudă, dar raportoarea doamna Gresle nu este prezentă în sală deocamdată. Ar putea cineva să se ducă să o cheme? Aș dori oricum să urez bun venit uh, directorului general al uh, OLAF, domnul Kessler, Poate ați putea dumneavoastră să ne spuneți câteva lucruri și să luați loc uh, lângă mine și să ne spuneți câte ceva. Ik moet eventjes schorsen tot mevrouw Grissler er is. Het er is uh, weinig zinvol om dat debat zonder haar te voeren. Deci o vom începe pe doamna grle pentru că nu are rost să începem dezbaterea fără domnia sa. Dag Ingeborg, eh, we hadden eventjes geschorst eh, omdat het... Eh, bine ați revenit, bine ai revenit Ingeborg. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, care nu poate fi discutat dacă tu nu ești de față. E vorba de reforma OLAF, Parlamentul are aici o anumită poziție și dumneavoastră ca raportoare. Domnul Kessler este alături de noi. Ne va putea prezenta experiența sa personală în conformitate cu observațiile prezentate de noi data trecută în prezența domnului Șemeta și a domnului Kessler. Vă propun să spargem gheața și dau cuvântul doamnei Gresler. Mulțumesc. Nu pot fi prezent peste tot în același timp și regret foarte mult, însă îmi pare rău. M-am avut de pregătit și tema agențiilor care face obiectul uh, viitoarei uh, reuniuni de Consiliu, pentru că fac parte și din acel grup de lucru. Permiteți-mi să vă reamintesc că coordonatorii după ce am avut acea discuție cu privire la Olaf în Parlament, uh, au reușit să organizeze această întâlnire cu dumneavoastră pentru că ne propunem să aflăm nu doar care ce se va întâmpla cu Olaf în continuare, ci și care este percepția dumneavoastră asupra lucrurilor. Însă cred că ar trebui să profităm de ocazie și să vă rugăm să ne prezentați cât de departe s-a ajuns în procesul intern de restructurare al OLAF. Aici uh, este interesul nostru pentru că ne-ați promis să transferați uh, sau să implicați uh, jumătate din personal în activitatea de anchetă și aș dori să vă întreb cu cine operați aici, pentru că am văzut că multe persoane nu sunt implicate. Se pare că acceptanța acestui demers este destul de scăsută. Și poate că ați putea să ne explicați și dumneavoastră care au fost motivele pentru care Olaf, la anterioara vizită, a, s-a prezentat așa cum s-a prezentat în fața Parlamentului. Mulțumesc, Ingeborg. Dintre deputați, cine dorește să ia cuvântul? O colegă de-a noastră dorește să ia cuvântul, mai dorește și altcineva? Atunci îi dau cuvântul doamnei Gescova și domnului Balcitis. Și după aceea voi da cuvântul domnului Kessler. Slovo, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Am o întrebare care se referă la o altă problemă. Consider că pentru OLAF e foarte importantă colaborarea cu statele membre. Și știm că, pe de-o parte, există sistemul de uh, strângere a datelor de către statele membre și, pe de altă parte, ceea ce descoperă OLAF este transmis organelor naționale. Uh, și știm și că anumite state membre au o colaborare foarte bună cu OLAF, în schimb altele au o colaborare mai uh, problematică. Întrebarea pe care vă adresez se referă la modul în care această cooperare se desfășoară și pe ce bază se desfășoară această cooperare. Adică cum am putea să reformăm această cooperare în termeni generali? În ce fel reforma temeiului juridic în ceea ce privește lupta antifraudă a OLAF poate fi coordonată cu statele membre. Consider că în tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană în legătură cu OLAF depinde de voința statelor membre. Și de aceea vă pun această întrebare. Vă rog să-mi spuneți cum vedeți lucrurile pe viitor și vă mulțumesc de acum pentru răspuns. Mulțumesc. Domnul Balciti să are cuvântul. Primniche, gerimas generalne directoriu. Mulțumesc. Domnule director general, în ultimul an și jumătate am discutat despre activitatea OLAF și au avut loc mai multe schimburi de opinii și mai multe propuneri legislative. Ne amintim și procedura de selecție a directorului general și problemele legate de aceasta. A trecut o perioadă de atunci și constatăm că aceleași probleme apar din nou. În primul rând, există o propunere a Comisiei unde procedura de coordonare este înlocuită de un schimb de opinii mai flexibil, o procedură mai flexibilă de schimb de opinii. Care este opinia dumneavoastră despre aceasta? Credeți că va crea legături între OLAF și Parlament? și credeți că acestea vor fi mai flexibile sau mai puțin flexibile? Și ce părere aveți despre regula de minimis? Au fost probleme legate de resursele umane și procedurile de rezolvare a cazurilor și, legate, și au fost și probleme legate de achizițiile publice. Foarte multe fonduri sunt folosite greșit sau chiar deturnate în procedurile de achiziții publice. Cum priviți dumneavoastră această situație? Cum ar putea fi ameliorat sistemul de achiziții publice? De asemenea, mă interesează opinia Olaf în privința strângerii de date din statele membre și schimbul de date între statele membre. Mă gândesc aici la Curtea de Conturi, la Eurojust, la Olaf și la alte instanțe specializate. Vă mulțumesc! you, Sigmantas. Jens Geier? Domnul Geier. Ich wollte eigentlich gar nicht so eine kleinteilige Frage stellen. De fapt, n-am dorit să adresez o întrebare detaliată, ci aș dori să știu din partea domnului director general ce domenii importante pentru reforma OLAF au fost deja abordate de către dumneavoastră și ce mai rămâne de făcut. Iar în ceea ce privește întrebarea adresată de colega Gresle, doream să atrag atenția asupra faptului și Inge, sigur nu te surprinde acest lucru pentru că discutasem aceste lucruri și la coordonator. așadar uh, există în comisia noastră opinii diferite cu privire la competența sau nu a OLAF în ceea ce privește deputații. Eu consider că da, Întrebarea este cât de departe merge această competență administrativă a OLAF atunci când este vorba de accesul în anumite încăperi. Știți întreaga uh, problematică, dar aș fi dorit să știu și opinia dumneavoastră. Mulțumesc, Jens. Mai există și alte intervenții? Văd că nu este cazul. Domnul Kessler, vă rog. Pa nu, îmi cer scuze, doamna Gresle, încă o dată. Am uitat uh, ceva. La Consiliu a avut loc vinerea trecută o reuniune cu privire la reforma OLAF. Presupun că ați fost de față sau ați trimis pe cineva. Interesant ar fi de știut și cum evaluați dezbaterea din Consiliu. Vă reamintesc că din noiembrie 2008 nu am mai avut niciun fel de informare cu privire la acest dosar și stadiul său în Consiliu. Totuși, sperăm că în următorii ani se va ajunge totuși la o continuare a acestei dezbate. De aceea ne-ar interesa și evaluarea dumneavoastră. Nimiteți. Domnule Kessler, aveți mai mult timp decât atunci când v-am audiat când ați candidat pentru postul de director general. Acum avem timp, vă rog. Mulțumesc, da, și întrebările sunt mult mai grele și nu, să știți că nu le-am știut dinainte. Și sunteți mai bine plătiți, spune președintele. Da, dar uh, mă informați uh, despre probleme după ce se întâmplă, dar asta este meseria mea și nu mă plâng. Am să încerc să împart întrebările dumneavoastră în trei capitole, pentru că sunt legate între ele, dar sunt diferite. Reforma, procesul reformei regulamentului, ceea ce eu numesc revizuirea internă, deci ceea ce facem noi în cadrul OLAF pentru a ne revizui procedurile interne, și apoi subiectul Olaf și Parlamentul. Olaf contra Parlament. Nu știu dacă se poate vorbi chiar de un uh, conflict. În orice caz, este o chestiune încă nerezolvată de care, despre care trebuie să discutăm. Însă acestea fi, mai sunt și alte întrebări, dar acestea ar fi principalele trei capitole. În primul rând, în legătură cu reforma regulamentului, am mai fost aici la Comisia Cocobu și am luat cuvântul și mi s-a cerut opinia în legătură cu propunerea Comisiei. Și am spus că, din punctul meu de vedere, propunerea este bună și o susțin, de asemenea, pentru că am fost implicat, deși într-un mod destul de limitat pentru că eram nou venit, în orice caz am fost implicat înainte de a-mi începe mandatul de director general. Eu am început uh, la jumătatea lunii februarie și propunerea era aproape gata atunci. Însă, comisia, domnul comisar mi-au dat posibilitatea să-mi prezint părerea personală și am făcut și eu câteva sugestii care au fost incluse. Așadar, în general, dacă îmi cereți opinia generală în legătură cu propunerea, trebuie să vă spun că o susțin. Mi se pare că este actualiza, de fapt o actualizare. Nu reprezintă o reformă imensă a regulamentului existent. Dar haideți să uh, rămânem la nivelul de observații generale din partea mea. În primul rând, sper că va exista un regulament adoptat și în vigoare cât mai repede, cât de repede posibil. Ceea ce înseamnă că Olaf nu poate lucra bine în situația în care există nesiguranță cu privire la cadrul legislativ. La fel și partenerii Olaf. voi intra în detalii. Noi deocamdată ne uh, aliniem cu viitorul regulament, chiar dacă nu știm încă exact care este conținutul viitorului regulament. Ne putem imagina pe baza propunerii comisiei care va fi și de asemenea pe baza discuțiilor în curs de desfășurare la Consiliu și la Parlament. Aș dori să-mi exprim o dorință, pentru că nu pot să vă cer nimic, sigur că nu depinde de mine și poate nici nu depinde de Parlament, dar în orice caz vreau să-mi exprim această dorință. Dorința este ca la finalul, ca finalul procesului de reformă să intervină cât mai rapid ca să nu fie afectată capacitatea de intervenție a OLAF. O altă dorință Todor din general? Dacă îmi permiteți, bănuiesc că mi s-a cerut să-mi spun opinia și chiar și să-mi exprim dorințele. Eu aș dori ca acest regulament să nu fie prea detaliat. În propunerea, propunerea comisiei este mai detaliată decât regulamentul din 1999-1, care era destul de schematic. Poate că ar ar fi o idee bună, poate de aceea și durat atât de mult revizuirea, nu știu, sau poate de aceea a rămas neschimbat atâta timp. În orice caz, cred că este nevoie de un anumit nivel de detaliu, mai ales în privința dreptului la apărare și la protecția datelor. acestea sunt subiecte care nu erau așa de importante acum peste zece ani. Acum sunt importante, deci e corect să facă parte din regulament. Însă în legătură cu alte subiecte, cum este organizarea internă, cred că ar fi bine să nu avem un regulament prea detaliat. Să lăsăm anumite aspecte la latitudinea uh, celor care vor face pe viitor acorduri sau negocieri. De exemplu, dacă îmi permite, să fac aluzie la relația noastră cu Eurojust, cu Europol, eu personal nu cred că acest, aceste relații trebuie să fie reglementate în detaliu prin regulament. Tocmai și pentru că Eurojust urmează să fie reformat, poate da, dacă se reformează Eurojust, după aceea trebuie să ne reformăm din nou regulamentul. Dacă îmi dați voi, acestea sunt opiniile mele. În al treilea rând, în legătură cu regulamentul, e un subiect poate ceva mai dificil și poate cumva și politic, constat o tendință de a fi considerat Olaf de, fa- de facto un fel de autoritate judiciară sau polițienească. Uh, mă refer la un regulament privind dreptul la apărare, la dreptul persoanelor vizate, dreptul de a cere uh, apel și așa mai departe, de a fi informate și sunt de acord cu toate acestea. Și în parte trebuie să vă spun că Olaf are astfel de reglementări, dar în regulamentul intern și mi se pare adecvat să fie introduse și la nivelul legislativ. Însă, pe de altă parte, dacă ne spuneți că cred că așa se prevede în regulament. Eu nu sunt procuror, știți că există limite, drepturi și așa mai departe. În fine, în ceea ce privește competențele acordate acestui oficiu sau uh, valabilitatea rezultatelor Uh, anchetelor noastre, valabilitatea lor ca probe, în acest aspect ne situăm la nivelul din 1999. Deci, dacă nu ni se acordă, nu de către Parlament, ci în general, prin acest regulament, dacă se creează un regulament, o mașinărie, un regulament foarte detaliat și corect, eu îl voi accepta, în ceea ce privește garantările limitelor, care, în paranteză fie spus, prelungesc durata anchetei. În fine, pe de altă parte avem aceleași competențe limitate pe care le aveam cu peste 10 ani în urmă, și nu cred că vom primi niciun centimetru de competențe suplimentare. S-ar putea să rămânem cu cele pe care le avem. Și eu voi fi mulțumit, dată fiind situația. Înțeleg. Însă, în ceea ce privește forța rezultatelor unei astfel de proceduri garantate, în fine, după ce va fi implementat regulamentul, de exemplu, discuțiile, interviurile cu martorii au aceeași uh, forță ca atunci când nu erau reglementate și nu erau garantate. Eu nu vă cer competențe suplimentare, dar vă cer ca rezultatele anchetelor noastre să poată fi folosite ca probe. Astfel s-ar depăși problemele la care se referea și doamna Cescova. Ar fi un mod de a avea rezultate mai bune și mai rapide. Tot în legătură cu regulamentul, cineva, îmi pare că nu mai știu cine, m-a întrebat despre așa numitele schimburi de opinii. Articolul 11.1, 11a din noua propunere de regulament. Schimbul de opinii cu instituțiile. OLAF, Parlament, Consiliu și Comisie. Eu nu mă tem. Din potrivă, cred că ar fi foarte util ca Olaf, ca directorul general al Olaf, să aibă un dialog structurat cu principalele părți interesate, dacă pot folosi acest termen, și anume Parlamentul, Comisia și Consiliul. Politica de minimis, care a fost menționată în întrebarea dumneavoastră, ar fi cea mai importantă în viitorul OLAF și susțin această idee conform propunerii Comisiei. Nu va mai fi o politică de minimis, acesta este un termen pe care îl folosim noi intern, dar nu este adecvat. Va fi o politică a priorităților de anchetă. Așadar, Olaf trebuie să-și facă o stabilire a priorităților, priorităților de anchetă. Este un subiect important și cred că în fiecare an ar trebui să facă obiectul unui schimb de opinii cu părțile implicate, într-un mod cât mai transparent, pentru că va fi util și pentru Olaf. Așadar, eu nu mă tem de aceste schimburi de opinii. Însă, formularea trebuie să fie analizată cu precauție. Să nu se spună că Parlamentul, Comisia sau Consiliul spun sau cer oficiului ce să investigheze și ce nu. Pentru că atunci Olaf se transformă într-un fel de braț politic al unei instituții. Însă, în principiu, așa cum uh, se prevede și acum, sunt de acord cu un dialog transparent, structurat, între Olaf și toate părțile implicate sau toate împreună. Apropo, aș prefera să existe un for comun unde toate instituțiile se poată discuta cu Olaf. Și ultimul punct în legătură cu regulamentul, doamna Gresle m-a întrebat ceva legat de Consiliu. Nu am informații perfect la zi în legătură cu ce se întâmplă acolo. Din câte știu, astăzi a fost publicat un proiect de către serviciile Consiliului care va fi uh, transmis coreper în zilele următoare, deci probabil că veți, îl veți primi și dumneavoastră destul de repede. Am auzit că există acolo un punct două. Bine, acum uh, având pe nisipuri mișcătoare pentru că nu am informații directe, dar am auzit că există ceva și cred că și cineva mi-a pus aici o întrebare similară, cred că domnul Balcitis. Deci există ceva referitor la schimbul de date cu statele membre. Da, domnul Balcitis m-a întrebat. La Consiliu au discutat foarte mult despre schimbul de date cu state terțe. Și cu voia dumneavoastră aș adăuga un lucru și mai important pentru mine, schimbul de date cu organizații internaționale, ONU, Banca Mondială. Sunt organizații cu care noi colaborăm foarte mult în cadrul anchetelor, pentru că ONU și UE colaborează foarte mult chiar foarte mult, mult mai mult acum în ultimul an. Deci trebuie să, facem, să desfășurăm anchete împreună cu ei. E un subiect delicat, am înțeles. Mesajul meu este, schimbul de date este vital pentru noi. Schimbul de date între OLAF și statele membre și autoritățile judiciare și polițienești ale acestora și schimbul de date între OLAF și organismele de anchetă similare cu OLAF din organizațiile internaționale și aici mă refer la ONU. Și de asemenea, chiar dacă e un subiect ușor diferit, schimbul de date între OLAF și state terțe și autoritățile lor polițienești și judiciare pentru că e posibil ca acestea să nu aibă aceleași reguli de protecție a datelor pe care le avem noi în Europa. Cu statele membre nu ar trebui să fie nicio problemă, nici nu avem probleme. Sper să nu apară noi probleme în legătură cu acest subiect. Știu că protecția datelor e un subiect delicat, însă atunci când discutăm despre protecția datelor, nu trebuie să uităm că suntem un organism de anchetă. Iar schimbul de date este absolut necesar pentru noi. Am avut chiar săptămâna trecută o reuniune cu Autoritatea Europeană de Supraveghere a Protecției Datelor. S-a desfășurat foarte bine. Suntem monitoriza monitorizați, urmăriți, consiliați. Însă se pare că acest subiect a fost discutat la Consiliu și așteptăm rezultatul hotărârilor dumneavoastră cu mare atenție. Sper că discuția se va face în cunoștință totală de cauză a posibilității unui schimb de date rapid și liber între organismele de anchetă și OLAF. Un alt subiect, cooperarea cu statele membre, desigur. Trec și la întrebarea legată a doamnei Cescova. Well, uh, it is a... Este într-adevăr un subiect extrem de important. Pentru că, până la urmă, decizia nu ține de OLAF. Decizia trebuie să fie luată fie de o instituție europeană, fie de statele membre de autoritățile judiciare, în principal ale statelor membre. Noi nu facem decât să anchetăm. Deci există acest subiect intern, această problemă internă. Olaf trebuie să implice autoritățile naționale cât mai curând cu putință. Aceasta este politica noastră și poate o să intru în detaliu un pic mai târziu. Atunci când vorbim despre statele membre, Poate regulamentul ar putea să prevadă ceva, așa cum am spus mai devreme. Poate să ofere mai multă valabilitate rezultatelor anchetelor noastre. Dar știu că este un subiect destul de dificil. Și statele membre ar putea, de asemenea, să numească sau să ne spună care este autoritatea națională ca punct de, de contact. Știu că există o trimitere aici în propunerea de regulament, nu mi amintesc articolul, uh, care ar, pe care o sprijinim cu țările mm, care au devenit mai recent uh, membre, uh, este mai ușor pentru că el au obligația să facă acest lucru înainte de a adera. Dar în alte țări este mai, mai complicat pentru că au uh, diverse legislații sau o organizare federală, care este un lucru minunat, dar din punctul nostru de vedere, în anumite cazuri, nu ajută prea mult. Deci este important să avem un punct de contact național cu care să putem lua legătura. Atunci când vorbim despre auditul intern sau revizuirea internă, având în vedere că nu putem avea mai multe resurse, eu m-aș bucura să mă contraziceți în această privință, dar mă tem că nu o veți face, uh, și din moment ce trebuie să avem mai multă eficiență și mai multă rapiditate în anchetele noastre, trebuie să avem mai multe resurse, așa cum mi-a reamintit și doamna Gresle. Și nu doar doamna Gresle. Mai multe resurse, cum spuneam, pentru anchete. Având în vedere că nu putem multiplica resursele pe care le avem și care sunt uh, uh, limitate, am făcut deja o aluzie în urmă cu câteva luni că nu e vorba doar de dublarea anchetatorilor. În loc să vorbesc despre oameni, despre personal, observați că mă refer la resurse, pentru că aici includem și timpul care, cu alte cuvinte, înseamnă să eliberezi uh, anchetatorii de o muncă inutilă. Și, de asemenea, și Olaf, într-o, într oarecare măsură, să fie eliberat de o muncă inutilă. Deci, dacă tăiem anumite activități pe care le facem în prezent, sunt convins că cineva se va plânge, poate Parlamentul chiar spre exemplu, toată activitatea de raportare pe care o avem. Ceea ce încerc să fac este să modific regulile interne și procedurile interne ale anchetelor. Acum avem o procedură redundantă care a crescut uh, de-a lungul anilor și acum nu mai are consecvență. Monitorizăm uh, cazurile, avem uh, cazuri de monitorizare, de asistență, de evaluare și avem și anchetele. Toate cazurile de care auziți, în care este menționat Olaf, se menționează doar faza de investigație, faza de anchetă, care este doar partea finală a unui caz. Deci eu aș simplifica foarte mult procedurile noastre interne și pentru a câștiga mai mult timp, astfel încât anchetatorii să se poată ocupa de anchete și, de asemenea, aș vrea și mai multă transparență. Datele pe care le vom uh, produce noi și pe care le veți avea la dispoziție vor fi mult mai, mai credibile și vor include și durata cazurilor. Și la nivel intern vom face o distinție foarte clară, ceea ce mă tem că nu se întâmplă acum, între cele două sarcini principale reale ale OLAF anchetare și determinarea politicilor antifraudă. Deci avem două direcții generale, anchete, așa cum sunt și acum, dar cu mai mulți oameni, o direcție de stabilire a politicilor, vom avea uh, un directorat pentru sprijin acordat anchetelor, plus plus un uh, departament. Deci ar fi trei departamente dedicate anchetelor și un departament pentru stabilirea politicilor și unul de administrație. Problema informațiilor clasificate și a urmăririi acestora care de care se ocupă aproape 100 de oameni va fi redusă. Deci vom urma urmări cazurile și după finalizarea anchetei, dar într-un mod diferit. și responsabilitatea va cădea mai degrabă în seama uh, direcțiilor generale care se ocupă de asta. Vom urmări ceea ce fac ele, dar nu ține de noi să uh, luăm decizia de a îngheța activele. pentru că ne uităm la cazurile mai vechi și pierdem timpul încercând să vedem ce ar trebui să facă alții. Încercăm de asemenea și să facem o evaluare a cazurilor mai vechi din anii 90, cazuri judiciare din statele membre pe care le urmărim acolo unde suntem anchetatori sau procurori care tratează cazuri deja clasate în statele membre. Un ultim lucru pe care îl facem în revizia noastră, revizuirea noastră internă este că stabilim, înființăm o unitate centralizată unde sosește toată informația. În momentul de față nu avem așa ceva. Informația sosește întâmplător la un anchetator sau altul. Directorul general nu este informat, nu scrie în procedură că ar trebui să fie informat și decizia de a deschide sau nu un caz sau o anchetă nu este luată la nivel centralizat, ci de fiecare anchetator sau de fiecare unitate în parte. Astfel încât nu se poate face o politică de anchetă și de stabilirea priorităților de anchetă, care este solicitată prin regulamentul uh, european. Pentru a rezuma, proceduri interne mai rapide și mult mai simple pentru anchetare, pentru a elibera resursele pentru anchetatori și pentru a câștiga timp, deci pentru a scurta ancheta, mai mulți oameni în uh, direcția de anchetă preluați de la alte unități care se ocupă de uh, informații sau de verificări ulterioare o distinție mai bună între cele două sarcini principale ale OLAF, anchetare și determinare de politici antifraudă și mai multă transparență. Cifrele pe care le veți primi în ceea ce privește resursele interne, anchete, cazuri și așa mai departe, vor fi mult mai transparente. Acestea sunt obiectivele acestei revizuiri interne, care este extrem de necesară, de altfel. Doamna Gresle a făcut aluzie la faptul că nu toată lumea din OLAF este implicată, dacă v-am înțeles eu bine, pentru că atunci, atunci ați trecut din uh, engleză în germană, ca să înțelegem mai bine. Uh, Deci o să vă spun dumneavoastră și celorlalți eurodeputați că, de fapt, tot personalul OLAF este implicat în acest exercițiu. Am fi putut să-l finalizăm deja și putut să vin aici cu documentele ca să vedeți tot ce am făcut până acum, dar nu am făcut-o din cauza că, în primul rând, vrem să implicăm pe toată lumea. cum se face acest exercițiu democratic cu 500 de oameni pentru a ajuta să facă o treabă mai bună și pentru a motiva oamenii. Am avut adunări de jumătate de zi cu toate cele patru direcții și avem ședințe cu cele 22 de unități fiecare ședință cu o unitate durează jumătate de zi de lucru, deci cel puțin 3-4 ore. Înmulțite cu 22 de ore de unități, mi-au mai rămas încă 4. Ieri am avut uh, reuniuni cu două dintre ele pentru revizuirile interne. Poate doamna Gresle a vorbit deja, a vorbit cu oamenii cu care încă nu m-am întâlnit Am avut și mai multe reuniuni cu directorii și două reuniuni cu uh, directorii de nivel mediu. Tot așa, întâlniri de jumătate de zi. Deci cred că vom putea să avem un prim proiect al uh, organizării interne, al procedurilor interne și al urmăririi uh, financiare până la finalul lunii iulie, după ce am finalizat toate aceste consultări și după aceea Începând de săptămâna viitoare ne vom consulta și cu Comisia de Supraveghere, cu Comisia și Comisia Europeană și cu Parlamentul dacă este nevoie. Și până la finalul anului sperăm să putem pune în aplicare această procedură, această nouă procedură. Sperăm ca ea să fie adoptată. Ultimul punct din cazul Olaf Parlament. Presupun că am un timp limitat trebuie să încep prin a spune că sper că nu este un conflict, deși până în momentul de față seamănă foarte tare a conflict, dar încă nu s-a finalizat și eu sper că putem să ajungem la o înțelegere și aș saluta orice posibil schimb de păreri ca acesta foarte limitat pe care îl avem acum. Cineva m-a întrebat, poate chiar dumneavoastră, pe ce bază am decis să deschid această anchetă. Mie mi se pare evident. Acordul interinstituțional semnat în 99 de comisie de președintele Parlamentului și de președintele Consiliului, care spune că Olaf are mandatul să ancheteze personal sau membrii ai comisiei, chiar dacă nu există interese financiare care să fie periclitate, ci pe orice tip de comportament neadecvat. Deci acest așa zis acord interinstituțional apare și în regulamentul 1073, în preambul, în considerente, și a fost pus în aplicare de Parlamentul European în noiembrie 1999, în capitolul 11 sau 14, eu nu mi-aduc aminte, dar noastră sigur știți pe de rost, din uh, regulamentul de procedură al Parlamentului. Acolo unde se spune foarte clar că orice încălcare a modului de comportament adecvat, chiar dacă nu are legătură cu interesele financiare ale Uniunii Europene, care sunt comise fie de uh, asistenți, fie de deputați, trebuie să fie raportat și apoi anchetat de OLAF. Deci, pentru mine, din punctul meu de vedere, a fost extrem de clar pentru mine, pentru serviciul juridic al OLAF și pentru serviciul juridic al Comisiei cu care ne-am consultat. Nouă ne-a fost clar că nu aveam de ales. Trebuia să demarăm o anchetă într-un caz public care, apropo, nu a fost împotriva cuiva, pentru că noi anchetăm o temă, o temă pe care nu am creat-o noi. Am citit în ziar și Trebuie să vă spun că am avut uh, o invitație scrisă din partea mai multor eurodeputați care întrebau ce face Olaf în acest caz. Nu din cauza asta am început investigația, să ne înțelegem, dar avem un temei juridic care ne obligă, deci nu aveam loc de întors. A different question that I to know if anybody has... O altă întrebare pe care nu știu dacă mi-a, spu- mi pus-o cineva, dar pot să răspund acum, este că dacă vreau să fac un lucru sau dacă consider că este adecvat ca Olaf să ancheteze ceva, nu știu, dumneavoastră sunteți legiuitori, puteți să schimbați regulile și eu nu am niciun fel de părere în această privință. Dar nu este prima oară când anchetăm eurodeputații. Și până acum nu s-a plâns nimeni. And the issue of the lack of uh, or the possible lack și posibila lipsă a daunelor aduse intereselor financiare ale Uniunii Europene are două explicații. În primul rând, este rezultatul anchetei practic, la început s-ar putea să nu știi. Cum poți să spui de la bun început că nu există implicații financiare în acest caz? Nu, deschizi cazul, anchetezi și vezi ce se întâmplă. În al doilea rând, repet, este foarte clar nu este o problemă de interpretare. Scrie foarte clar în acordul interinstituțional din 1999, din martie 1999, dacă nu mă înșel, și în regulamentul intern de procedură al Parlamentului că suntem obligați să investigăm chiar dacă nu există interese financiare amenințate. Deci îmi pare rău să spun, dar domnul Buzek s-a înșelat. Uh, Asta este părerea mea umilă. Eu i-am scris, i-am răspuns la scrisoarea trimisă și nu e numai părerea mea. Dar se pare că această părere nu este împărtășită de toată lumea. Eu am un rol independent și îmi iau responsabilitatea în serios, dar cred că am un temei juridic foarte bun. Da, am văzut uh, poziția scrisă a par- președintelui Parlamentului pe această temă, care era extrem de diferită în două săptămâni a avut două poziții diferite. Și le-am înscris. Trei poziții, mă scuzați. Și a treia poziție este ceea ce a declarat în public. Și dacă îmi permiteți, eu am avut o poziție destul de slabă pe această temă, pentru că n-am vrut conflict, n-am vrut nici atunci, nu vreau nici acum. Dar dacă aș fi vrut să demarez un conflict, ar fi fost foarte ușor să răspund la declarațiile făcute de domnul Buzek, ceea ce, repet, nu am făcut. Da, cred că ar trebui să mă opresc aici, dar vă stau la dispoziție pentru orice alte întrebări. Mulțumesc! Eh, eh, Mulțumesc pentru aceste explicații foarte cuprinzătoare. Înainte de 5 jumate voi uh, întrerupe reuniunea noastră pentru că va trebui să trecem la reuniunea coordonatorilor. Văd că doamna Gresle mai dorește să intervină altcineva, văd că nu e cazul, atunci aveți cuvântul, doamna Gresle. Mulțumesc! Nu vreau să mai adaug nimic în ceea ce privește regulamentul OLAV, doar că în ceea ce privește dialogul structurat, noi avem o altă viziune decât propunerea Comisiei. În Germania există un proverb care spune că dacă nu, când nu mai știi încotro să apuci, creează un uh, grup de lucru. Și cred că dacă vrem să ajutăm într-adevăr Olaf, avem nevoie de rezultate concrete. De aceea Probabil că vă veți bucura și de prezența noastră pentru că noi aici v-am susținut. Vroiam să intru în detalii în ceea ce privește accesul OLAF în Parlament, în diferitele în diferitele încăperi. Nu există nicio discuție uh, în ceea ce privește competența de anchetă a OLAF pentru eurodeputați. Dar atunci când este vorba de strategie politică, când uh, se spune că s-au dat bani pentru niște amendamente, aici interesele Uniunii nu sunt prejudiciate, ci mai degrabă renumele. Dar pe de altă parte, când vorbim de acces uh, la, în birourile deputaților, trebuie să recunosc că nu am chef ca la două zile Comisia Europeană prin intermediul OLAF să verifice documentele. Așadar, în acest sens, cred că trebuie să găsim altă soluție. Eu cred că această nediferențiere între mandatul politic și interesele financiare nu e corect. Și deputații sunt oameni și ca atare avem și noi anumite drepturi. Sigur, noi mai beneficiem și de imunitate și aici se impune, bineînțeles, întrebarea cum procedați în ceea ce privește imunitatea. Apoi altceva. Un comisar, care acum nu mai este, a fost invitat de un întreprinzător rus pe iahtul acestuia, a făcut, și-a petrecut acolo concediu, după care respectivul întreprinzător a beneficiat de un acces favorizat la piața UE și alte înlesniri și în acel caz nu a existat nicio anchetă a OLAF. Eu sper ca pe viitor lucrurile să funcționeze altfel. M-aș bucura să mai apar un astfel de caz pentru a vedea cum anume reacționează Olaf. Și s-ar putea cita și alte cazuri din alte instituții. De aceea, cred că în ceea ce privește competențele Olaf, la chestiunile esențiale ale activității noastre care nu uh, vizează fonduri europene, ar trebui totuși să mai avem o discuție. Mulțumesc, doamnă Gresle. Mai doriți dumneavoastră să interviți? Uh, cer scuze, să interveniți pe scurt. Uh, Micro. Domnul Odi. Am ezitat dacă să mai iau cuvântul, dar ascultându-l pe directorul general care spune că președintele Parlamentului European greșește, sincer, dacă mi se spune că președintele Parlamentului European greșește, după aceea nu se mai știe că cine pe cine controlează. Unii, știu, unii spun că datoriile de stat nu pot fi răscumpărate și așa mai departe. În acest Parlament noi suntem o instanță care legiferează și până la urmă nu mai știm ce lege se aplică. Asta voiam eu să vă spun, am cam ezitat să o fac. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ultima șansă? Ultima șansă pe ziua de astăzi. Nu mai ia nimeni cuvântul? Bine, atunci, domnule Kessler, aveți cuvântul pentru încheiere. 4-5 minute maxim. Yes. Uh... Da. Cred că opiniile președintelui Parlamentului, cel puțin cele care mi-au fost comunicate prin intermediul a două adrese și prin intermediul declarațiilor publice pe care le-a făcut cu privire la competențele noastre vis-a-vis -vis de acel uh, caz faimos. Aici, într-adevăr, există o divergență de opinie dacă doriți să-mi cunoașteți opinia, care i-am transmis-o deja în scris, este cea pe care v-am și comunicat-o, care, sigur, nu dorește să prejudicieze autoritatea președintelui Parlamentului sau a Parlamentului. Parlamentul poate să modifice regulile ca for legislativ când dorește, și eu mi-asum responsabilitatea pentru acțiunile mele, la rândul meu. Doamna Gresle a făcut trimiterele la o chestiune puțin diferită, dar care are legătură. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Aici nu se pune problema competenței noastre, ci mai degrabă a sferei de acoperire a mandatului dumneavoastră. Și eu am făcut parte din Parlament și poate că de aceea vă înțeleg mai bine. Sunt perfect de acord. Aveți un mandat, iar mandatul dumneavoastră nu ar trebui să fie influențat nici în mod direct, nici în mod indirect. Deci este o chestiune importantă. Ne-am îngrijit de aceste lucruri și n-am intrat în toate detaliile, dar am venit aici întotdeauna în mod politicos. Am solicitat uh, încuvințarea secretariatului general. Anchetatorii noștri erau deja aici și i-am rechemat după ce am fost rugați de Secretariatul General să mai așteptăm puțin pentru ca dânsii să-și formeze o opinie. De toate aceste dăți au fost informați în avans, domnul secretar general a fost informat personal de mine înainte să luăm vreo măsură. De aceea, din partea noastră, pot spune că există transparență totală și cooperare și înțelegerea care ar trebui să, care ar trebui să existe între instituții. Să poate nu e suficient. Să vă pot răspunde și eu cu câteva exemple. Unul dintre cei patru eurodeputați, colegii dumneavoastră, care au fost calomniați de faimosul ziar, a fost uh, de acord să ofere acces uh, liber anchetatorilor noștri, desigur în prezența sa. Noi am informat secretariatul general, dar apoi a fost uh, sfătuit diferit acest coleg al dumneavoastră. Dar în final a permis această anchetă și noi i-am noi l-am uh, descărcat de orice fel, degrevat de orice fel de răspundere. Pentru că am făcut uh, ancheta noastră, am avut rezultatele pe care le-am avut. Însă acum am primit adrese din partea altor uh, colegi ai dumneavoastră care acum doresc să colaboreze cu noi, dar la inițial anumiți eurodeputați pe care am rugat să colaboreze cu noi ca martori au refuzat. Acest lucru nu are nicio legătură cu mandatul sau protecția mandatului dumneavoastră primit din partea alegătorilor. Accesul către birourile dumneavoastră este permis conform regulamentului și conform înțelegerii interinstituționale, însă într-adevăr, atunci când este vorba de eurodeputați, aceste acțiuni trebuie întreprinse cu respectul necesar vis-a-vis -vis de mandatul dumneavoastră specific. Așadar, accesul nostru probabil a fost limitat la acele lucruri pe care colegii dumneavoastră au fost dispuși să ni le comunice. Și am intrat în birouri doar pentru acest scop. Ceea ce, până la urmă, a fost recunoscut și de autoritățile judiciare naționale, în acest caz cele austriece, care de regulă sunt mai invazive decât Olaf. Aș dori însă să știți că orice decizie pe care doriți să, să o luați și aveți libertatea de a o face, să fie făcută cu atenție, pentru că acest lucru privește nu doar OLAF, ci și Comisia, pentru că funcționăm pe baza pe aceeași bază ca și Comisia și Agenția. Așadar, dacă nu vom mai fi competenți pentru Parlament, nu vom mai avea competențe nici pentru celelalte investigații. Mulțumesc, spune președintele, cred că nu s-a rostit încă ultimul cuvânt în acest sens. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile de astăzi și rog pe cei dintre dumneavoastră care nu rămân și la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala pentru că vom relua peste vreo două minute și interpreților președintele încă nu le